târziu trebuie ridicat dată pentru toată, totdeauna. Domnul Schinas va avea acest uh, element în portofoliu. Americanii și chinezii, uh, altminteri, vor decide soarta noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Are cuvântul acum doamna președinte Keller. Dear Commissioner Candidates, you... Stimați candidați la postul de comisar, astăzi candidați pentru a conduce Uniunea Europeană o uniune care a început ca un proiect de pace, de democrație, de drepturile omului. Un proiect fantastic. Acum însă, dacă ne uităm în jur, mii de oameni se neacă la frontierele noastre. Mai mult de cinci femei sunt ucise în fiecare zi de partenerii lor, iar anumite state membre întorc spatele valorilor de fundamentale a democrației, a statului de drept, a libertății. Uh, pentru care atât de mulți cetățeni europeni au luptat din greu. O Uniune care riscă să eșueze în fața crizei climatice, riscând astfel viața generațiilor tinere și viitoarelor generații. Dar este și o Uniune cu un enorm potențial de a fi lider în protecția climatică, de a fi un loc al inovației, al viziunii, un continent care și-ar apăra valorile și drepturile omului acasă, dar și în restul lumii astăzi, întrebarea este următoarea. Noua comisie, voi veți fi pregătiți pentru a duce la bun sfârșit acest potențial, pentru a-l transforma în realitate? Veți putea face față acestei crize de mediu, sociale, dar și democratice din Europa? Va fi nevoie de curaj, va fi nevoie de convingere. Și în timpul audierilor am văzut convingere la mulți dintre dumneavoastră, dar nu la toată lumea și nu pe toate subiectele. Cum, de exemplu, dorește Comisia să aibă un program de protecție climatică ambițios dacă nu există dorință de a schimba politica comercială sau politica agricolă? Nu va funcționa. Titlurile, vorbele verzi nu sunt suficiente. Avem nevoie de conținut verde, de o agendă verde. Fără o reformă profundă a agriculturii și a politicii comerciale, orice politică de combatere a schimbărilor climatice va fi numai pe jumătate eficientă și nu avem timp pentru așa ceva. Aș dori să mai subliniez unele probleme. Este o situație fără precedent că șeful uneia dintre cele mai mari companii IT din Europa va fi comisar pentru piața internă, inclusiv economia digitală. Se va ocupa practic de domeniul în care fosta sa companie este unul dintre cei mai mari, mari actori. Și luăm notă și apreciem uh, măsurile luate de domnul comisar pentru a-și minimiza conflictul de interes, însă considerăm că conflictul de interes este inerent portofoliului său. Bineînțeles că nu a putut să-l aleagă, dar considerăm că este o mare problemă, iar piața digitală ar fi trebuit să fie eliminată din portofoliul său ca verzi, nu putem accepta un astfel de conflict de interese care practic uh, pune sub semnul întrebării uh, reputația noastră ca instituții europene. Un alt risc um, este legat, din păcate, de comisarul Ungariei, transmis cu cele mai amabile salutări de către domnul Orban o țară care în mod uh, constant subminează și încalcă dreptul european și valorile europene, cum poate un reprezentant al acestei țări să spună celor care vor să adere la Uniunea Europeană că trebuie să respecte cu orice preț statul de drept și regulile europene? Este cât se poate de cinic. Eu nu cred că există ceva care să întruchipeze spiritul european mai mult decât politica noastră de integrare această idee că există țări care doresc să se alăture Uniunii noastre construite pe pace, democrație libertate. Aceasta este flacăra ce arde uh, în Europa. Și ce le spunem statelor care își, uh, sunt dispuse să-și schimbe politicile, chiar și numele, pentru a face parte din această Uniune? Le spunem că aspirațiile lor nu contează, că ceea ce își doresc, că eforturile lor nu contează. Cred că am făcut suficiente erori în acest domeniu în ultima vreme. Să nu mai facem și altele. Doamnă președinte von der Leyen, de mai multe ori v-am menționat aceste lucruri. Nu sunt vești noi. Însă, tocmai acestea sunt motivele pentru care nu putem sprijini această comisie. Însă, suntem dispuși să cooperăm cu Comisia pentru a consolida democrația europeană și drepturile omului, pentru a combate și a face față crizei climatice și pentru a promova integrarea. Când veți avea inițiative uh, Uh, cu colegiul dumneavoastră în această direcție, vom coopera cu dumneavoastră. Veți uh, găsi în noi un partener constructiv. Însă, fiți sigură că vă vom și critica dacă um, uh, va fi nevoie. Stimați colegi, a venit momentul să acționăm. Climatul nu poate aștepta. Crizele nu pot aștepta să fie rezolvate. Sperăm că această comisie ne va surprinde în mod pozitiv și uh, suntem dispuși să vă um, acordăm niște credit uh, din acest punct de vedere. Mulțumesc în numele grupului de are cuvântul domnul Bardella. Merci, monsieur le président, madame van der Vă mulțumesc. Doamna von der Leyen, în dezbaterile din campanie, dreapta și stânga au dat iluzia, poate, al uh, unui dezacord în ce privește orientările Uniunii Europene. Dar astăzi, printr-o prin conjurație de interese, practic noua comisie se înscrie în uh, tradiția celei vechi. Jocul scaunelor muzicale din ultimele săptămâni nu schimbă nimic. Un bun comisar e o femeie sau un bărbat care poate intra în lumea reglementărilor și procedurilor pe care numai Bruselul le cunoaște intim forțele politice care apără interesele popoarelor și naționale trebuie să vă împingă să vă revedeți un pic uh, textul și să uh, depășiți uh, politicile obsolete, liberalizarea serviciilor publice, mirajul Europei Federale, detașarea lucrătorilor, mirajul migratoriu. Câte vreme rămâneți surzi, îmbarcați într-o mașină infernală, tehnocrată, fără frontiere și fără suflet, nu veți realiza nimic titlul de mm, protector al stilului de viață european nu e decât o minciună. Ați cedat uh, presiunii socialistilor pentru a transforma acest portofoliu în promovarea uh, uh, stilului de viață european. Practic, veți promova imigrația. Această comisie, sunt convins, va juca perfect rolul său, anume uh, un sac de plumb care să scufunde istoria europeană. Brexitul va fi ocazia pentru Consiliu să uh, redeschidă tratatele și să meargă către o Europa a națiunilor mai justă și mai democratică. Juncker von der Leyen nu e decât un joc, repet, de scaune muzicale, pentru că, iată, nimic nu se schimbă. Fitto. domnul domnule președinte. Poziția noastră pornește de la un fapt. Și anume dezbaterea pe care am ascultat-o și multe alte programe și indicații care au reieșit în cadrul acestei dezbateri. Însă există un punct de pornire care uh, nu prea a fost menționat și anume Comisia Juncker. Aici noi avem o părere negativă. Timp de 5 ani, această comisie a găsit soluțiile cu o lentoare mult prea mare și când a găsit soluții, din păcate, problemele se schimbaseră între timp. De aceea ar trebui să ne gândim și la motivele politice care au dus la asta. De ce s-a întâmplat? Ieri, de exemplu, o propunere de document din partea Franței și Germaniei nu face decât să reînvie acea schemă anterioară de gestionare a comisiei, ca pe vremea lui Juncker, și de aia s-a dus la astfel de rezultate atât de negative. Și ajung acum la un al doilea lucru care este foarte important. Diferențele și divergențele politice din ultimele luni, inclusiv între Franța și Germania și în legătură cu chestiuni esențiale, nu cu niște mizilicuri, să ai o abordare diferită în ceea ce privește NATO, nu e același lucru. Trebuie să clarificăm aceste poziții. Și în legătură cu asta, noi ne dorim ca doamna von der Leyen să aibă o poziție foarte clară. Bineînțeles, după aia există acum discuțiile în legătură cu programul Comisiei. E un program, da, care privește către viitor și care dorește să soluționeze toate problemele, însă în același timp să dăm dovadă de realism. Cum vom face asta? Acest fond pentru tranziție justă, cum anume? Problema reducerii emisiilor ar trebui să nu avem aici un raționament extremist uh, de mediu, ci să venim cu niște elemente clare. 9% din emisiile globale sunt emise de Uniunea Europeană, peste 40% de China și SUA. Prin urmare, ce facem noi în domeniul politicii industriale? Ce facem noi cu lumea muncii? Ce opțiuni vom, uh, vom lua în această direcție? și în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Vrem totul. Green Deal-ul, politicile agricole, politicile de coeziune, dar cum? Când și cum vom afronta problema uh, bugetului? Când vom veni cu niște răspunsuri la toate aceste întrebări? Din păcate, iarăși se dorește introducerea acelor mecanisme de penalizare pentru anumite state membre, așa cum a făcut și Parlamentul trecut cu declanșarea articolului 7. În acele țări unde s-au activat acele proceduri, ei bine, alegătorii au avut o reacție opusă poziției Comisiei Europene și a Parlamentului European. Deci aici ar trebui noi să lămurim lucrurile. Și în ultimul rând, imigrația. Dumneavoastră v-ați referit la evenimentele tragice, accidentul cu cei 39 de persoane care și-au pierdut viața într-un camion. Da, bineînțeles, ne dă de gândit. Însă de ce s-a întâmplat asta? Pentru că au dat greș aceste politici. În noiembrie au murit câteva zeci de imigranți în uh, Mediterană și mii, mii de oameni au murit în ultimii ani acolo. Dar care e strategia noastră în domeniul imigrației? Ce facem noi? Promitem mai multe resurse bugetare? doar pentru a putea sprijini Frontexul și uh, paza de coastă sau vom veni într-adevăr cu o strategie serioasă pentru a-i responsabiliza pe toți și pentru a soluționa problemele de fapt la origine, în țările de unde plac acești oameni și nu acum în faza finală. Da, astea sunt uh, semnele noastre de întrebare. Deci noi avem o poziție diferențiată. După cum se știe foarte bine, avem un partid care a trimis și comisar european Dar uh, vă spun, noi vom analiza toate acțiunile punct cu punct individual și vă pot spune că ne vom aduce și noi contribuția pentru a îmbunătăți uh, lucrurile. Dar dacă vom vedea că strategia dumneavoastră este foarte divergentă de cea pe care o avem noi, atunci vă asigur că uh, noi ne vom opune. Vă mulțumim, domnul Șirdevan are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă von der Leyen, avem o problemă astăzi și în lunile trecute le-ați promis de toate tuturor. Ați vorbit de investiții de până la un miliard în acest pact ecologic european și în același timp vorbiți despre investiții masive în tranziția uh, digitală la nivelul industriei și al societății. Însă, până acum, nu ați putut rezolva contradicția din toate aceste declarații și anume cum doriți să puneți în aplicare toate aceste politici uh, dacă vă cramponați de o politică de economisire a costurilor. Veți eșua, doamnă von der Leyen, dacă politica de austeritate nu se oprește și dacă statele nu vor putea în sfârșit să investească. Doamnă von der Leyen, este posibilă o altă Europa. Viziunile noastre despre Europa sunt diferite și căile pentru a ajunge acolo. Nu reușim să obținem mare lucru prin militarizare uh, și prin înarmare, ci uh, poți obține pacea dacă pui capăt exporturilor de arme. Echitate socială nu obții dacă de- dereglementezi uh, piețele, ci dacă impui standarde egale, astfel încât să garantezi demnitatea. Uh, protecția mediului nu are nevoie de promisiuni uh, cât se poate de pompoase, ci de, redu- de reducerea emisiilor de CO2 până în 2030 cu 70% evaziunile fiscale ale marilor concerne nu pot fi uh, oprite făcând referire la OCDE, ci impunând taxe pe întreprinderi și închizând paradisurile fiscale. Drepturile omului și viețile omenești sunt protejate nu printr-o uh, strategie de construire de ziduri în jurul Uniunii Europene, ci prin misiuni de căutare și salvare pe mare. Doamnă von der Leyen, ochii publici sunt uh, ațintiți asupra dumneavoastră. În Parlamentul European veți avea de-a face cu o opoziție puternică, dar uh, creativă și constructivă. Și vă promit, doamnă von der Leyen, că în următorii cinci ani, zi de zi, vom fi cu ochii pe dumneavoastră și Uh, vom apăra interesele europenilor pentru a se schimba uh, direcția. Mulțumesc. În numele celor neafiliați, doamna Beghin. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnilor și domnilor, Europa are nevoie de o comisie cât mai repede. Am pierdut deja mult prea mult timp și cetățenii se așteaptă de la noi, așteaptă de la noi niște mm, răspunsuri. Recunoaștem că nu toată echipa dumneavoastră ne convinge. La audiere am văzut conflicte de interese enorme, am auzit uh, de multe ori că se spune da, dar, uh, da, dar. Noi așteptăm de la Comisie o atitudine clară da pentru uh, reformarea pactului de stabilitate, pentru reformarea migrației, da pentru investițiile ecologice, da pentru a proteja companiile noastre. Și Dumneavoastră, în iulie, ați uh, beneficiat de încrederea noastră, însă acum cetățenii se așteaptă uh, la niște acțiuni ferme și concrete. Mii de lucrători riscă să-și piardă locurile de muncă din cauza supraproducției de oțel ce să facem atunci? Să folosim Just Transition Fund și pentru oțel, nu doar pentru cărbune. Schimbările climatice distrug Italia. Să reacționăm și să excludem din pactul de stabilitate fondurile pentru uh, prevenirea dezastrelor ecologice. Închei. Mișcarea 5 stele va evalua fiecare decizie și fiecare prevedere în funcție de valoarea sa. Uh, daul, votul pozitiv pe care vi-l acordăm astăzi nu este însă un cec în alb. Vă mulțumesc, domnul Caspari. Stimată doamnă președinte a Comisiei, în iulie ați uh, început în mod promițător. Astăzi ne-ați prezentat un program convingător și echilibrat. Felicitări! La 30 de ani după căderea zidului Berlinului, iată, suntem împreună, dar vedem însă că în anumite state ale Uniunii Europene avem corupție, statul de drept este amenințat și jurnaliști sunt amenințați și chiar uciși. Și sunt recunoscătoare că ați făcut referire la, recunoscător că ați făcut referire la asta. În Uniunea Europeană, dar și în afară, trebuie să ne asigurăm că este valabil statul de drept ci drept, și respectarea drepturilor omului. Apoi, ați menționat securi, uh, securitatea. Ani de zile ne-am bazat în Uniunea Europeană pe faptul că Statele Unite ne, ne garantează securitatea. Din păcate, nu mai putem să ne bazăm pe asta. Vecinătate, în vecinătatea noastră trebuie noi să ne asigurăm că nu um, se declanșează războaie civile, că nu sunt uciși și alungați uh, mii și mii de oameni și faptul că ați menționat acest lucru îl sprijin. Și apoi schimbările climatice. Vă sunt recunoscător. Da, avem nevoie de un pact ecologic, însă ați menționat și că el nu poate să fie numai verde sau ecologic. Oamenii în fabrici se tem de asta, oamenii din sate care se simt marginalizați se tem de asta, agricultorii se tem de asta pentru că nu știu cum pot să împace producția de alimente cu toate aceste prevederi. Uh, trebuie să reunim toate aceste aspecte. Trebuie să nu le facem, să nu le provocăm teamă oamenilor, ci să le arătăm că avem un plan, că avem idei pentru viitor. Și mă bucur că ați menționat asta și m-aș bucura dacă am putea avea o comisie deschisă și încrezătoare, dar și o Uniune Europeană deschisă și încrezătoare în următorii ani. Eu. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Bonafe. Grazie, președinte președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte von der Leyen, estimați comisari, cu votul de astăzi începe un nou parcurs. Angajamentele prezentate de dumneavoastră și pe care le sprijinim și noi cu convingere vor trebui să se concretizeze începând cu ziua de, mână, de mâine în măsuri care să îmbunătățească viața cetățenilor. Trebuie să dăm dovadă de loialitate, dar să fim și exigenți, să verificăm că se respectă programul dumneavoastră. Nu vrem să reducem din ambiție, din potrivă. Uh, la ultimele alegeri europene, cetățenii au demonstrat că încă au încredere în proiectul european, însă e ultima noastră șansă. Nu trebuie să îi dezamăgim. De aceea, doamnă von der Leyen, uh, Mă refer la o frază celebră a unui, a unui erou al unității Europei. Ori facem Europa, ori murim. Ne așteaptă o sarcină enormă. Dumneavoastră ați citat o serie de provocări. Eu vreau să atrag atenția asupra trei cuvinte cheie. Durabilitate, inclusivitate și dreptate socială trebuie să fim deciși, uh, să avem o, dez, o dezvoltare care să fie durabilă din punct de vedere al uh, dimensiunii sociale. Trebuie să avem noi locuri de muncă, competitivitate, dar și să ocrotim planeta, fără să lăsăm pe nimeni în urmă. Însă pentru asta e nevoie de o nouă abordare a guvernanței economice, care să țintească către uh, creștere. Trebuie revizuite parametrele, trebuie să includem și viabilitatea socială și de mediu în semestrul european. Însă pentru asta e nevoie de un buget adecvat, deoarece fără bani riscăm să nu avem decât niște uh, idei bune. Uh, Socialiștii și democrații își vor uh, aduce contribuția. Vom, uh, ne vom strădui și zi de zi le vom demonstra fiecărui cetățean pe care îi reprezentăm că Uniunea Europeană este cea mai bună garanție pentru viitorul nostru al tuturor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, are cuvântul domnul Sejurnei. Mulțumesc, doamnă președinte. Am dezbătut îndelung, ați obținut uh, o majoritate în acest emiciclu acum câteva luni. Uh, colegii au venit la audieri, uh, dumneavoastră și v-ați făcut turul grupurilor politice și o grămadă de argumente au fost schimbate. Nu vreau să formulez întrebări suplimentare, dar o observație vă rog să-mi permiteți. Ca toată lumea aici, Știm că suntem într-un moment cheie de răscruce al Uniunii Europene. Cred că acest hemiciclu nu e etern și că trebuie să avem grijă de Uniunea Europeană, să avem grijă de instituțiile noastre dacă dorim să prezervăm modelul european și construcția noastră politică europeană. Mă gândesc de asemenea că viitoarea comisie și comisarii uh, au ieșit dintr-un proces democratic care face din ei niște oameni politici europeni și nu niște șefi uh, de direcții, de administrații ai uh, Comisiei Europene. E nevoie de încarnarea politicilor publice și mă adresez aici întregului colegiu uh, mass media europeană și mass mediile naționale în contact cu cetățeni trebuie să proiecteze această imagine a politicianului european. Ce ne-au spus cetățenii la alegerile europene? Doresc o Europa mai eficace, care aduce rezultate și care vorbește de priorități pentru viața lor. Am făcut uh, aceeași intervenție și data trecută, atunci când pentru prima dată uh, ați venit uh, aici și când am votat uh, investitura dumneavoastră. Uh, nu, uh, avem o, cea mai progresistă comisie. Nu sunt deloc uh, de acord cu verzii, pentru că, iată, avem comisia cea mai ecologistă din istorie și nu înțeleg uh, de unde căutarea de argumente. Doamna Keller s-a uh, exprimat poate mai în detaliu, dar în orice caz eu vreau să vă mulțumesc pentru dezbateri, pentru prioritățile pe care le-ați fixat și vă promit că noi vom vota pentru comisia dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Dragi colegi, înainte să dau cuvântul următorului vorbitor, trebuie să vă spun că încerc să fiu flexibilă cu timpul, dar deja am uh, 12 înscrieri la procedura Catch DI și aș vrea să le accept pe toate. Uh, domnule, știu că aveți cuvântul acum pentru un minut, domnule Smith, dar vreau să dați exemplu și să vă respectați timpul de vorbire. Încerc întotdeauna ca cuvintele mele să fie puține, dar pline de sens. Mulțumesc, doamnă von der Leyen. Partidul Național Scoțian va vota pentru dumneavoastră. Um, și cred că um, și ideea Brexitului ne-a influențat aici. Um, dragi colegi, uh, cred că atunci când ești scos cu forța dintr-un, uh, uh, dintr-o Uniune Democratică, vezi altfel lucrurile. Prea mult timp a fost prea ușor ca Uniunea Europeană să fie prezentată ca fiind distanțată, nepăsătoare. Sper, sincer, că dumneavoastră și colegiul dumneavoastră să aduceți o nouă energie în Uniunea Europeană. Doamnă președinte, în ultimul meu discurs din acest uh, uh, Parlament. Este ultimul meu discurs în acest Parlament pentru că sunt uh, candidat pentru Westminster la alegerile următoare și dacă câștigăm, voi, va trebui să plec de aici. Aș dori în, în această calitate să vă spun că sunteți binecuvânta, binecuvântați să puteți fiți aici. Uh, apreciați această Europa. Nu uitați niciodată că acest proiect este minunat. Poate că are defecte, dar nu trebuie luat de la sine înțeles. Uh, este posibil să facem și pași în afara Uni- uh, uh și pași înapoi. Dacă Scoția uh, va ieși din, va, cu forța din Uniunea Europeană, ne vom întoarce și ne bazăm pe dumneavoastră să ne ajutați. Acum, domnul minut. Câte provocări așteaptă acum noua Comisie Europeană, însă pentru a face față acestor provocări e nevoie de credibilitate. Doamnă von der Leyen, ați declarat că vreți să, credeți, să creșteți cu 30% fondurile pentru politica externă. Însă nu e suficient să arunci cu banii contribuabilor pentru a depăși pozițiile divergente dintre statele membre. Și mă întreb, aceste Uh, birouri ale UE, aceste delegații ale UE, de exemplu în Barbados, vor fi utile cu adevărat? Spuneați că vreți să fim campioni în ceea ce privește schimbarea climatică, însă dacă statele terțe nu fac nimic, nu vom avea decât un cost suplimentar pentru cetățeni și companii. Noi sperăm să nu mai folosească Comisia Europeană doar anumit parametri pentru a evalua dacă un guvern care a fost ales democratic uh, poate fi respectat sau nu. Închei acum spunând un lucru. Vorbiți despre faptul că sunteți o comisie inclusivă, însă ați refuzat o confruntare cu cei care respectă milioane de cetățeni. Mult noroc! Aveți nevoie de noroc, ce să vă mai zic domnule zile un minut kundze jums izdevās sabalansēt eh, ļoti grūto uzdevumu kompromisu portfeļu sadalē. Mulțumesc. Doamnă președinte, ați găsit echilibrul într-o situație dificilă. Ați distribuit eh, cât se poate de bine portofoliile și cred că a fost dificil. Însă, vă puteți baza pe mulți uh, dintre um, deputații din grupul nostru și o veți putea face și în viitor dacă politica climatică nu va afecta competitivitatea uh, noastră. Ați spus că vreți o comisie geopolitică, însă dacă această comisie uh, geopolitică merge în aceeași direcție, dacă erodăm uh, cooperarea transatlantică și creăm legături cu state agresive din Est care au ocupat alte state europene numai pentru că s-au orientat către Vest, atunci cred că această direcție este periculoasă. Deci, vă rog, fiți prudentă. Mulțumesc, un minut, Ms. Hazekamp. Mulțumesc un minut, doamna Hazekamp. Interesele multinaționalelor nu trebuie să treacă înaintea drepturilor oamenilor, animalelor și a naturii. Uh, să vedem ce se întâmplă cu tranziția energetică ca să nu mai vorbesc de acceptarea organismelor modificate genetice. Comisia deține multe puteri, iată de ce comisarii trebuie să fie independenți. Cum e posibil ca aici să fie puși în față oameni cu interese financiare multinaționale, uh, cum ar fi Monsanto, întreprinderi care cheltuie milioane de euro pentru a influența tocmai politica europeană cum îi taie capul. Domnul Timmermans recunoaște că trebuie schimbate lucrurile, începește schimbarea climatică pentru uh, a o combate. E un lucru dezamăgitor să vedem că ambițiile acestei comisii nu sunt suficiente pentru a uh, combate această urgență climaterică și a biodiversității. Partidul Animalelor nu are prea mare încredere în această comisie. Mulțumesc. For one minute, Mr. Domnul Sinčić, acum un minut. Doamnă von der Leyen, V-ați prezentat uh, comisia cu cuvinte și colegiul cu cuvinte de laudă, i-ați prezentat pe diferiții comisari și spuneți că vreți să atingeți excelența. Eu, din perspectivă croată, mă întreb de ce ați uh, ales aceast, de ce ați permis această comisară din Croația? Croația a pierdut un milion de cetățeni de la aderarea la Uniunea Europeană. Este o catastrofă. În Slavonia, în ultimii șase ani, am pierdut unul, un sfert dintre elevi și studenți nu are niciun sens din punctul meu de vedere să se ocupe cineva de acest subiect care știe atât de, atât de puține despre el. Bun, poate din perspectiva berlineză lucrurile stau altfel. Însă, practic, ați dat un premiu establishmentului croat prin faptul că noi am pierdut atât de mulți cetățeni dacă continuăm tot așa, în Croația nu vom mai avea decât pensionari și politicieni. Și când Austria își va deschide ușile, vor mai uh, emigra și mai mult. Cum poate supraviețui din punct de vedere biologic o astfel de țară? Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Halichi. La pani președinte, pani președința. Mulțumesc, doamna președintă, doamna președinte Comisiei, numele delegației poloneze, dar și în numele majorității pro-democrate eh, din Polonia. Așteptăm cu interes eh, eforturile eficace ale Comisiei Europene, ale echipei pe care ne-ați prezentat-o. Cetățenii, într-adevăr, se tem de calitatea vieții în Europa și de aceea politicile de protecția mediului și de combaterea schimbării climatice sunt elemente cheie, dar și protecția sănătății, de exemplu. Iată de ce, cu mare satisfacție, am găsit printre prioritățile dumneavoastră nevoia de a combate cancerul, pentru că e nevoie de prevenție, educație, pentru a implementa um, sarcinile economice, e nevoie și de un buget bun. Ne-am dorit ca acesta să fie mai vast, nu redus. Ne-am dorit să putem crea locuri de muncă, să ne concentrăm pe inovare și dezvoltarea economiei și, nu în ultimul rând, a educației. Mai există o temă fundamentală pe care ați repetat-o Comisia Europeană este gardianul tratatelor. Apărarea libertății, a valorilor și a statului de drept este un element fundamental al comunității noastre. Nimeni nu poate uh, să se situeze deasupra legii. Toate guvernele sunt egale în fața legii. Deci vă rog să fiți coerenți în acțiunile dumneavoastră, așa încât Uh, comunitatea noastră să nu fie pusă în pericol sau subminată de către nimeni. Mulțumesc foarte mult și vă urăm mult succes. Președinta, pentru un minut și jumătate acum, domnul Stanișev. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă președinte a Comisiei, stimați viitori comisari. Astăzi veți primi un sprijin mai larg și mai consolidat din partea socialiștilor de când luna iunie și asta iulie și asta din trei motive. În primul rând, doamnă președinte, dumneavoastră v-ați luat niște angajamente puternice uh, politice pentru a avea o schimbare progresistă a Uniunii Europene, o schimbare în ceea ce privește mediul înconjurător, economia și dimensiunea socială. Avem cea mai progresivă agenda a Comisiei Europene și trebuie să o sprijinim, însă noi socialiștii vom fi foarte vigilenți și foarte exigenți în legătură cu ceea ce veți obține. Și prima piatră de încercare va fi uh, cadrul financiar multianual, deoarece nu poți face politică fără resurse. În al doilea rând, aveți o echipă puternică de comisari socialiști care dă dovadă de viziune, de competență și de energie și Comisia nu mai poate fi văzută ca fiind uh, terenul dominat de PPE. Nu, avem o, un echilibru acum de forțe politice și de politici. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, cetățenii europeni și-au pierdut răbdarea. Ei vor rezultate. La ultimele alegeri europene, participarea a fost uh, nemaipomenită, însă răbdarea cetățenilor a ajuns la limită. De, de aceea trebuie să vă puneți pe treabă începând cu ziua de astăzi. Nu aveți decât 5 ani la dispoziție. Vă mulțumesc. Doamna Văuden, un minut și jumătate. doamnă von der leyen stimați comisari desemnați a durat ceva să ajungem aici și a fost nevoie de compromisuri din partea multora. Însă a venit momentul ca Europa să se pună pe treabă și să producă legislație care să îmbunătățească viața tuturor europenilor. Doamnă von der Leyen, admir ambiția dumneavoastră de a crea o echipă uh, paritară din punct de vedere al genului v-a lipsit uh, un singur uh, post uh, în ultimul moment, dar vă mulțumesc pentru hotărârea de care ați dat dovadă. Acum mă aștept să văd un același gen de echilibru la toate, în toate forurile înalte ale Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm și că avem reprezentarea minorităților în toate instituțiile europene. De asemenea, sunt uh, bineînțeles, dezamăgită că nu avem un comisar britanic în această echipă astăzi. Încă o dată, guvernul nostru infantil a afectat reputația țării noastre. Însă, dați-mi voie să vă asigur că ultimii britanici uh, cu minte la cap care au mai rămas lucrează să rezolve această problemă. La ultima reuniune a noastră, înainte să vă sprijinim ca președinte al Comisiei, ați spus că vă veți consulta uh, cu noi uh, pe chestiuni uh, britanice. Cred că Uniunea Europeană se confruntă cu mari provocări în momentul de față, dar există și motive de optimism. Ați pe bună dreptate ați considerat că sunt priorități uh, schimbările climatice, digitalizarea și migrația. Aștept cu nerăbdare dosar după dosar care să vină în fața acestui Parlament pentru ca Uniunea Europeană să fie într-o poziție mai bună decât este acum. Este dorința mea profundă, doamnă von der Leyen, să fiu prezentă peste 5 ani pentru bilanțul dumneavoastră în fața acestui Parlament. Este un proces, un uh, proiect ambițios și valoros și cu toții ar trebui să-l apreciem. Mulțumesc. Timp de un minut, doamna Delbos Corfield. Cette démocratie européenne această democrație europeană, încă tânără și fragilă, nu e matură și în niciun caz nu e federalistă. Statele membre numesc comisarii, ceea ce permite două guverne să trimită comisari care le sunt loiali. Ungaria și Polonia. Totuși, articolul 7 a fost declanșat împotriva acestor două țări, deoarece încalcă regulile cele mai elementare ale statului de drept și valorile noastre. Azi, candidatul Ungariei reprezintă drepturile fundamentale ale Uniunii Europene vis-a-vis -vis de țări care aderează, încearcă să adere la UE. Ce, cum putem crede o astfel de comisie? Comisia s-a angajat pe cuvânt, pe teme de stat de drept și pe libertățile fundamentale. Veți ști să acționați în ciuda presiunilor statelor membre și um, în contra puterii prea mari a procesului intergubernamentalist veți fi sau nu la ordinea statelor membre. Parlamentul și-a jucat rolul respingând candidați care prezentau prea multe conflicte de interes și uh, e interogat uh, pe comisar în ce privește independența față de statele membre. Acum trebuie și dumneavoastră să fiți curajoși. Uh, portfoliul, uh, port ați menținut un portofoliu care se intitulează Democrație și Demografie. Pentru o feministă, această asociere uh, dă frisoane. Uh, doamna Șuița e uh, însăcinată cu conferința privind viitorul Europei. Candidata a uh, refuzat uh, la audiere să respingă teoria marii înlocuiri. Puteți asigura o, viitoare Europa feministă, liberă și garanta drepturilor fundamentale? Mulțumesc! Uh, doamna, aveți un cartonaș albastru, o întrebare cu cartonaș albastru, doamna Delbos? Este o întrebare cu cartonaș albastru din partea domnului Butroș. Acceptați? Did you say no or yes? Yes. Ați spus da sau nu? Nu înțeleg, spune doamna președinte. Acceptați sau nu? Nu trebuie, dar acceptați sau nu întrebarea cu cartonaș albastru? Da. Bun. Domnule Botoș, aveți cuvântul. Okay, let's move on. Președinta, trecem mai departe. Haideți să uităm la chestia asta și să mergem mai departe. Mulțumesc, când râdeți, asta mă ajută. Un minut acum, domnul Krach. Mulțumesc, doamnă președinte. Luăm notă de faptul că această comisie, de fapt, uh, um, urmărește o agendă liberală de stânga. Și este uimitor, uh, ținând cont de tendințele din ultimele alegeri, care arată că oamenii își doresc mai degrabă o um, tendință, um, o direcție conservatoare. Uh, schimbările climatice, un subiect care practic nu îi preocupă conform sondajelor pe oameni. Ei se preocupă de migrație, de siguranța locurilor lor de muncă și de viitorul în țara, în patria lor. Comisia uh, urmărește ceea ce consideră important acest, majoritatea din acest uh, plen, însă, din păcate, acest lucru nu corespunde cu ceea ce își doresc oamenii în națiunile europene vom avea o atitudine critică față de asta și uh, de asemenea, nu ne dorim uh, proponenți ai uh, stângii liberale, ne dorim binele comun, însă din păcate ne temem că Comisia va fi mai degrabă primul lucru și nu al doilea. Mulțumesc, domnul Epping. The Green Deal is het grote experiment van deze commissie. Doamnă președinte, Green Deal-ul e un experiment acum. În 2050 se spune că Uniunea Europeană trebuie să fie neutră în ceea ce privește emisiile. Ne întrebăm însă care va fi costul acestui experiment. Și după dezbateri îndelugate tot nu știm. Există niște documente din partea Comisiei pe care le-am citit de altfel și văd că acolo se vorbește de 75 de miliarde de euro anual costuri pentru acest New Green Deal. Asta pe o perioadă de 20 de ani, bineînțeles. Ajungem astfel uh, la o sumă absolut uh, incredibilă, de trei ori mai mare decât PIB-ul Germaniei. Știți ce e la un buget? Ați fost uh, membra guvernului german. Întrebarea mea e simplă. Cine va plăti așa ceva? Da, nimeni nu răspunde, bineînțeles, la această întrebare. Cetățenii vor plăti. Ei vor fi cei care vor plăti și care vor uh, primi niște facturi mai mari, care vor fi supuși unor impozite mai mari, deci ei vor fi cei care vor plăti. Și în țările de jos deja văd că există revolte climatice, văd că muncitorii, artizanii, agricultorii uh, se revoltă. De ce? Pentru că nu mai pot face față facturilor și dărilor. Vă mulțumesc! Acum avem un cartonaș albastru, încercăm din nou din partea domnului Cocales. You have the floor. Acceptați? Da. Aveți cuvântul. 30 de secunde pentru întrebare. Domnule Empic, v-ați referit la costul acestui New Green Deal până în 2050. Niște cercetări științifice recente arată că dacă nu vom lua acțiuni pentru a combate schimbarea climatică, costurile vor fi de trilioane de euro. Dumneavoastră știți cam care ar fi costul dacă nu am avea acest New Green Deal, de fapt? Mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că cel mai bine ar fi să modificăm acest New Green Deal. Eu cred că ar trebui să privim către domeniul nuclear. E o sursă importantă de energie, neutră din punct de vedere climatic. Eu știu că majoritatea Parlamentului nu e de acord, însă merită să ne uităm în această direcție. Și gazul e o sursă. În țările de jos suntem pe cale să renunțăm la gaz. E păcat, deoarece gazul natural este totuși uh, o sursă mai mică de emisii și biomasa. De asemenea, nu totul e așa de minunat cu subțin verzii. Vorbitorul este întrerupt. Acum domnul Arvanitis, un minut. Chirie Proedre. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați promis am de toate pentru toți, în special cei care au interese specifice. Ați vorbit mult de poziții politice, militarizarea Europei, pe mediu. Noi avem o opinie complet diferită de a dumneavoastră, de asemenea în ce privește corupția, drepturile lucrătorilor, de frauda fiscală nici n-ați pomenit nimic. Uh, și continuați să protejați stilul de viață european printr-un întreg portofoliu. N-ați ascultat practic nimic din ce v-au spus partidele altele decât ale dumneavoastră. Uh, PP-ul e la președinția Comisiei din nou. Uh, ar fi trebuit să intre un compromis care ar fi fost mai bun. Um, vă doresc mult succes. Un minut, domnul Gengheșin doamnă președintă doamnă von der leyen după sarcina dificilă și îndelungată de a crea comisia și mesajul negativ de a se renunța la sistemul de șpiță în candidat pentru numirea președintelui comisiei, trebuie să fim mulțumiți și să vă felicităm pentru că ați creat o echipă de comisari și pentru că i-ați uh, adunat pentru a sprijini un uh, program ambițios. Însă, două condiții trebuie îndeplinite pentru a ajunge cu bine la sfârșitul mandatului. În primul rând, trebuie să recâștigați încrederea cetățenilor europeni, consolidând instituțiile europene, inclusiv Parlamentul European. Și cred că ar fi un bun început să se uh, exploreze unele dintre căile menționate de domnul Weber în uh, editorialul său din Politico de ieri. Apoi, pilonul drepturilor sociale. Trebuie eliminate diferențele salariale în Europa, schimbările climatice și statul de drept. Uh, e nevoie de acțiune în acest domeniu și cred că trebuie să oferiți răspunsuri la aceste preocupări pentru a contracara uh, criticile euroscepticilor și populiștilor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Avem 15 persoane care solicită intervenție la intervențiile spontane și uh, cred că este just să închidem lista acum. Un minut și jumătate, domnul Mureșan. Mulțumesc, domnul președinte von der Leyen, bun venit din nou în Parlamentul European și toate cele bune și mult succes la votul de astăzi. Dragi colegi, cu toții suntem uniți, avem o sarcină de a veni cu cele mai bune politici pentru cetățeni. Poate nu suntem de acord cu detaliile, însă e o sarcină care ne revine nouă tuturor împreună cu Comisia. Și unul din instrumentele principale e bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani și doamna von der Leyen Permiteți-mi să vă spun ce așteptări are Parlamentul în acest domeniu. Cu toți am văzut cum cetățenii au ieșit la vot. Studenții, agricultorii, MM-urile, oamenii care așteaptă mai multe în domeniul securității, așteaptă mai multe pentru ca noi să combatem schimbarea climatică și trebuie să fim onești față de cetățeni. Nu putem face mai multe cu mult mai puțin bani. Dacă suntem de acord că Uniunea trebuie să facă mai multe, asta trebuie să se oglindească și în bugetul Uniunii Europene. Iar poziția Parlamentului e clară. Priorități proaspete, bani proaspeți. Deci vă rog să, să vă alăturați Parlamentului, doamnă von der Leyen, pentru a convinge Consiliul și statele membre să financeze măsurile așa cum trebuie. Acum, în ce domenii ar trebui să investim? Trebuie să avem un echilibru între vechile priorități și cele noi. Coeziunea, agricultura, doar pentru că au fost priorități timp de zeci de ani nu înseamnă că sunt neapărat depășite acum. Trebuie să investim acolo în continuare, însă să investim și în domeniul digital și al climei. Și acum, referitor la calendar, bugetul e important, însă e o urgență acum. Haideți să colaborăm pentru ca în decembrie, la Consiliul European, să ajungem la o înțelegere comună în legătură cu așteptările pe care le avem de la UE și de la buget. Să nu începem cu discuțiile pe cifre, asta ne va dezbina. În primul rând, să avem un acord politic în legătură cu așteptările noastre și după aceea să Uh, finanțăm banii noștri în funcție de așteptări, să finanțăm așteptările noastre, mă scuzați, cu fondurile adecvate. Vă mulțumesc, doamna Dali, un minut și jumătate. Mulțumesc. Mă bucur că în această dimineață vorbim cu o Comisie Europeană care s-a angajat ca printre priorități să pună pactul ecologic. European Green Deal nu trebuie însă să rămână doar un titlu frumos, ci o realitate care aduce o diferență pozitivă în viața cetățenilor noștri, indiferent unde locuiesc, indiferent cât de mare sau mic e statul membru. Uh, programul de decarbonizare trebuie să fie uh, decisiv, transformând industriile noastre, reușind astfel să ne întărim competitivitatea. Green Deal trebuie să depășească țintele și să revoluționeze felul în care facem afaceri și, de asemenea, industria noastră trebuie să revoluționeze felul în care acționăm, cum Uh, îi ajutăm pe lucrătorii noștri să dobândească noi competențe și cum îi educăm pe copiii noștri pentru industriile viitorului. Afacerile și industriile își dau seama acum că transformarea trebuie să aibă loc și privesc către instituțiile noastre pentru angajamente clare pentru socialiști și democrați. Green New Deal este o oportunitate să uh, realizăm un nou model economic care pune lucrătorul și pe cei mai vulnerabili în centrul politicilor E o oportunitate să ameliorăm relația noastră cu, cu continentele învecinate, bunoară Africa, construind parteneriate, aducând energii regenerabile și curate. E șansa noastră să protejăm bunăstarea socială a tuturor cetățenilor noștri. Suntem gata să conlucrăm cu această Comisie Europeană și așteptăm să fim parteneri în această transformare pentru a arăta, în termeni concret, cetățenilor noștri de peste tot că proiectul european este cât se poate de viu și că funcționează. Mulțumesc! Acum un minut și jumătate, domnul Azmani. Yeah, thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană se confruntă cu mari provocări în anii viitori unele sunt amenințări, dar altele sunt oportunități. Nu putem rămâne nemișcați sau să alegem să nu acționăm. Trebuie să renoim Europa. Participarea record la alegerile europene, în urmă cu șase luni, ne arată că cetățenii își pun încrederea în noi, în noi toți. În schimb, însă, se așteaptă ca noi să venim cu rezultate concrete. Tocmai de aceea, Comisia Europeană trebuie să înceapă să lucreze cât se poate de repede, astfel încât să începem să ne punem în aplicare promisiunile pentru o Uniune Europeană puternică care lucrează pentru cetățeni. Sarcina ce ne așteaptă nu este mică. Trebuie să combatem schimbările climatice, să asigurăm o economie stabilă, să fim novatori, să avem o agendă digitală, dar și să protejăm statul de drept, să reușim să controlăm migrația și să oferim siguranță și securitate într-o lume instabilă, în care nu ne putem baza întotdeauna pe vechii noștri aliați. Tocmai de aceea fac apel la noua Comisie Europeană să înceapă să lucreze împreună cu Renew Europe pentru a obține rezultatele de care avem nevoie pentru un nou viitor uh, european. Doamnă președinte, împreună cu echipa dumneavoastră, Sper că putem începe, putem începe uh, să lucrăm pentru a reînnoi Europa. Domnul Eichhout, un minut. Thank you very much and, uh doamnă von der Leyen. Eu vă mulțumesc pentru prioritățile dumneavoastră. Par să fie cele bune și suntem dornici să colaborăm cu dumneavoastră pe marginea celor priorități, însă e clar că avem și îngrijorările noastre pe care Ska Keller le a prezentat. E vorba de statul de drept, de dimensiunea socială a pieței interne, dar și de modul în care sunt tratați refugiații în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Există îngrijorări și de aceea nu vă vom uh, oferi un cec în alb, însă noi, Verzi, vom colabora cu dumneavoastră pe Green Deal, uh, legătură cu digitalizarea, pentru a ne asigura. Și la New Green așteptăm deja o comunicare peste două săptămâni, deci noi așteptăm să ajungem la rezultate, să fim la înălțimea cuvintelor mărețe pe care le spunem aici. Însă vrem să existe legislație care într-adevăr să schimbe modul nostru de viață în limitele pe care ne le impune planeta asta. În această direcție vrem să se îndrepte lucrurile. Și ne vom ocupa de propuneri legislative care vor veni și acolo ne așteptăm de acțiuni reale. În primul rând, legislația climatică anul viitor va fi singura șansă pe care o avem pentru ca ambițiile noastre să crească înainte ca acordurile de la Paris să intre în vigoare. Deci să folosim Uh, acest moment important și vă asigur de colaborarea noastră. Domnul Andemans, acum un minut. Colegas, uh, zowel met Juncker... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Atât cu domnul Juncker cât și cu doamna von der Leyen, majoritatea acestui parlament a lăsat imaginea unei comisii mai degrabă triste Asta poate maschează faptul că doamna von der Leyen e um, în fruntea unei comisii de stânga um, cu un proiect centralizator în interesul unui serviciu religios multilateral. Trebuie să continue să dea din biciul federalist Uh, atacând libertatea diferitelor popoare europene. Eu unul sper că noi personal ne vom bate împotriva acestei coaliții. Acum, doamna Canco. O break commission. Este o comisie care fie va reuși, um, fie totul va eșua. Viața noastră, stilul nostru de viață european este sub amenințare și avem amenințări la frontiere, uh, inclusiv la uh, frontiera din partea Turciei. Această comisie trebuie să obțină rezultate. Va trebui să lucrați din greu pentru a unifica această uniune uh, divizată și pentru a obține majorități pentru agenda dumneavoastră, mai ales când vine vorba de protejarea modului de viață european trebuie găsite soluții eficace pentru securitatea internă, migrație și economie. Trebuie să creștem uh, numărul locurilor de muncă uh, și să asigurăm creșterea și uh, să protejăm mediul în același timp cu creșterea economică. Nu, este, nu va fi ușor. Este un moment excelent să avem o femeie președinte al Comisiei o sufragetă a spus că nu vom avea o lume întreagă până când femeile nu vor face parte din ea. Sper, doamnă von der Leyen, că ne veți dovedi în fiecare zi că sunteți femeia potrivită pentru acest uh, post. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră. Mulțumesc un minut, domnul Gusmau. Signora von der Leyen, esta comissão... Doamnă von der Leyen, această comisie nu oferă o soluție la niciuna din problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană. Tot ce mai, uh, tot ce e rău devine mai rău. Singurul slogan pe care îl are Comisia în domeniul economic e austeritatea. Și persoana care a fost aleasă pentru a se ocupa de economie e oglindirea acestei realități. Dar noi trebuie să depășim această faimoasă austeritate politica de coeziune, de asemenea, se reduce și noua comisie spune că sprijină aceste reduceri de fonduri. Avem un New Green Deal cu un portofoliu, avem un comisar care în declarațiile în public cere fonduri pentru aceste politici. Politici care uh, <laughs> nici măcar uh, nu ne-au fost prezentate. Vedem ce se întâmplă și în zona euro. Vedem cum avem uh, Uh, această structură de reforme structurale de austeritate pe care Comisia n-a reușit să le impună complet statelor membre, dar ați fost uh, votați deoarece majoritatea partidelor de aici preferă un blocaj de 5 ani. Nimeni nu dă dovadă de entuziasm, de speranță, niciun proiect de schimbare nu poate fi prezentat de dumneavoastră aici în fața acestui Parlament. Acum, doamna Harris, un minut. Aș dori să mulțumesc doamnei președinte a Comisiei pentru că a spus că e, va rămâne o remainer. Clarificările sunt totdeauna binevenite și uh, e o revelație devastatoare uh, pentru cauza Brexitului. UE a spus că uh, va declanșa procedura de infringement din cauza refuzului de a numi un comisar, dar care mai e sensul? Pentru că plecăm oricum și deja Clinic și Mendelssohn uh, au utilizat această uh, oportunitate. Federaliștii extreme Uniunii Europene nu sunt gata să-și apere popoarele, ci nu fac decât să își îngrijească locșorul călduț. O decizie a țării mele care confirmă că noi, într-adevăr, părăsim Uniunea Europeană. Și amintiți-vă, dacă vă provocăm chiar atâtea uh, necazuri, puteți să ne dați afară prematur. Președinta, doamna Harris, poate că vă va surprinde. Și eu sunt o remainer. Și în al doilea rând, acceptați un carton așa albastru din partea domnului Smith? Domnule Smith, 30 de secunde, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi păi, mulțumesc, domnule Harris, că a luat cuvântul. Vreau să-i atrag atenția că vorbim de o obligație legală, juridică, pentru ca și Marea Britanie să numească un comisar, o încălcare flagrantă a legislației. Noi, ca eurodeputați, avem drepturile și privilegiile noastre, dar poate că Uh, și dumneavoastră, uh, dacă nu sunteți uh, încântată, vă veți ceda salariul și toate privilegiile. Uh, Potrivit legii britanice, nu putem să uh, facem într-o perioadă electorală. Iată unul din motive și un alt motiv. Noi avem de răspuns în fața publicului britanic și nu răspundem în fața legii Uniunii Europene. Acest lucru a fost foarte limpede în 2016 când am votat să părăsim Uniunea Europeană, domnule președinte. Pentru minut jumătate acum, doamna Monserrat. gracias. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte von der Leyen, Vă rugăm să faceți eforturi în continuare pentru a avea o Uniune mai puternică, mai unită și mai sigură. Puternică pentru creștere și locuri de muncă unită, pentru ca prin statul de drept să facem față naționalismului și populismului care ne amenință și o Uniune sigură pentru a apăra frontierele noastre externe, pentru a combate terorismul și a apăra democrațiile peste tot în lume. Să în același timp avem nevoie de Europa care să le fie mai de folos tuturor cetățenilor da, trebuie să avem unele de folos pentru ca cetățenii să aibă șanse, antreprenorii, IMM-urile să continue să creeze locuri de muncă, deoarece locurile de muncă, ocuparea e cea mai bună politică socială pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Să ne asigurăm că există o imigrație legală și de asemenea trebuie să fim utili pentru a face față provocările demografice ale bătrânului continent. Să avem grijă de satele noastre și de agricultori și de pescarii noștri. Haideți să dăm dovadă în continuare de ambiție în ceea ce privește combaterea schimbării climatice pentru a ne îngriji de planeta noastră și mai ales trebuie să fim lideri în revoluția tehnologică și digitală pentru o Europa mai competitivă. Dacă noi vom fi de folos, cetățenii vor fi mai apropiați de noi și vom obține și Europa egalității. Avem nevoie de o uniune mai puternică, cu o gestiune mai apropiată de cetățeni și mai puțină birocrație și doar împreună vom fi în continuare cel mai mare spațiu de libertate, egalitate și de progres din lume. Sunt convinsă că noua comisie, sub conducerea dumneavoastră, veți fi la înălțimea acestei sarcini și vă bucurați de întreg sprijinul delegației spaniole din PPE. Vă mulțumesc! Acum, doamna Peri, un minut și jumătate. Doamnă președinte, estimat comisar, dragi colegi, de la alegeri am avut un întreg maraton pentru a ajunge până aici. Uh, am eșuat